Mes chers collègues, nous poursuivons l'ordre du jour de notre réunion de... Dragi colegi, reluăm ședința noastră cu un studiu pe tema suprareglementării, un studiu făcut la cererea Comisiei pentru a înțelege mai bine consecințele suprareglementării care uh, cresc uh, povara pentru organismele naționale și pentru beneficiarii fondurilor structurale. În urma unei proceduri de achiziții publice, unitatea de cercetare care susține lucrările noastre, Departamentul de Politici B, a cerut uh, societății uh, spațiale Foresight să realizeze acest uh, studiu. Un studiu care oferă o analiză completă a efectelor suprareglementării, identifică practici specifice și propune măsuri necesare pentru a evita sau a reduce suprareglementarea. Este o adevărată onoare pentru noi în această dupămasă să îl primim aici pe domnul Kai Bom, care este cercetător la Spatial Foresight și care ne va prezenta rezultatele acestui studiu. După o scurtă introducere, vom da cuvântul membrilor care doresc să uh, pună întrebări sau să facă comentarii. Domnule Bom, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație și am să încerc uh, foarte pe scurt să vă prezint rezultatele studiului nostru asupra suprareglementării. Voi începe cu obiectivele și metodologia pentru a vedea la ce ne putem aștepta, uh, obiective și metodologie, definiția suprareglementării, pentru fondurile structurare și structura europeană. După aceea, foarte rapid vom analiza ciclul de programe și proiectele fondurilor structurale, să vedem felul în care se realizează această supra-reglementare și în ce momente, iar după aceea vom vedea care sunt consecințele pentru a ajunge la concluzii și elemente de gândit uh, pentru a uh, ușura această povară asupra reglementării. Dacă vedem care este obiectivul studiului, noi analizam cele cinci fonduri ESI și încercam să vedem cum arată suprareglementarea și să vedem cum uh, poate fi redusă ea prin diverse acțiuni. Am analizat uh, această problemă în mod uh, sistematic, pentru că suprareglementarea nu apare doar uh, legată de o singură reglementare, ci este o chestiune mai globală legată de proiecte și programe. Am făcut o analiză a literaturii și documentelor existente, am făcut de asemenea interviuri în profunzime cu state membre și cu participanți beneficiari pentru a vedea ce se întâmplă anume și care sunt consecințele. Am invitat o parte din acești parteneri la un grup tematic pentru a dezbate în continuare problema și am acoperit cele 28 de state membre, 9 dintre ele mai în profunzime, pentru a trage concluziile și categoriile corespunzătoare. Noi am analizat, după cum spuneam, din cele 28 de state membre, 9 mai îndeaproape și am analizat problema supra-reglementării cu exemple concrete feluri diferite de suprareglementare din state membre diferite. Am observat chestiuni uh, diferite în fiecare stat membru, deci uh, fiecare avea propriile sale specificități. Există patru termeni pe care ar trebui să-i clarificăm aici și diferențiem uh, mai bine, vorbind despre suprareglementare. În primul rând, suprareglementarea activă. E vorba de proceduri și obligații reglementare care depășesc cerințele ESI uh, stabilite la nivel european. Atunci când uh, veți vedea imaginea din uh, diapozitivul ulterior veți înțelege mai bine. Există însă și o suprareglementare pasivă, pentru că există în cadrul de reglementare opțiuni de a simplifica lucrurile, însă aceste opțiuni nu se utilizează. Aceasta ar permite să uh, se simplifice lucrurile și să se facă uh, într-un mod mai puțin costisitor. De asemenea, există și problema costurilor, costuri pentru sarcinile realizate la nivelul statelor membre pentru politicile de coeziune, costuri pentru implementarea programelor, practic. În ceea ce privește povara administrativă, aici includem costurile de finanțare a beneficiarilor și a recipienților finali, costuri de respectare a obligațiilor respective. Iată, deci, patru concepte diferite de care trebuie să ținem cont pentru că vom reveni la ele mai târziu. Dacă vedem acum această imagine, vedem uh, care este imaginea de ansamblu. Practic, uh, la stânga săgeata cu albastru ne arată care este cadrul de reglementare la nivelul UE pentru fondurile ESI. Avem după aceea săgețile de culoare galbenă, care reprezintă cerințe suplimentare de la nivelul uh, autorităților naționale, a programelor respective și care se adaugă rând pe rând. În plus, la dreapta avem uh, și interpretarea acestui cadru de reglementare. Oamenii spun, nu știu prea bine cum să înțeleg acest uh, criteriu și interpretarea pe care o fac ei, practic, uh, crește și mai mult povara sau costul decât cerințele inițiale. Toate acestea duc la costuri administrative și o povară administrativă la nivelul programului și a implementării acestuia care se traduc, bineînțeles, în costuri suplimentare pentru beneficiari și pentru recipienții finali. Deci cu toții trebuie să facă mai mult. Iată deci o imagine sistematică asupra felului în care se distribuie lucrurile și pentru a vedea care sunt consecințele până la urmă. Dacă analizăm uh, ciclul programului, în studiul nostru ne-am dat seama că putem identifica orice etapă din acest ciclu al proiectului și în fiecare etapă există un tip diferit de suprareglementare. Aveți, de exemplu, în dreapta uh, procesul de acreditare la nivelul programului, unde se aplică cerințele naționale și uh, problema transferului de responsabilitate către intermediarii din sistem. Mergem mai departe și avem probleme legate de uh, procesul de aplicație la nivelul programului și al proiectului și aceasta poate include criterii suplimentare de eligibilitate uh, pe deasupra celor absolut necesare, iar uh, dovezile, de exemplu, pe care trebuie să le prezinți uh, pentru a obține finanțarea, este foarte diferit. O bună parte dintre aceste criterii nu au de-a face neapărat cu cadrul de reglementare UE. Multe dintre ele au de-a face cu uh, principii orizontale, deci uh, oamenii pot ajunge la excese. De altfel, în raport puteți regăsi mai multe exemple în acest sens. Nu voi intra însă în detalii acum din motive de timp. Trecem de la finanțare și eligibilitate la etapa de raportare și monitorizare. Și aici avem uh, suprareglementare frecventă, uh, frecvența raportării. Cât de des trebuie să prezint un raport, iată criteriul care schimbă totul. În unele părți uh, e un exces de raportare. Pe de altă parte, coeziunea digitală, ceea ce înseamnă că formularele se pot prezenta uh, Uh, electronic sau în alte sisteme trebuie să se facă pe hârtie, ceea ce bineînțeles împovorează lucrurile. Trecem acum la plăți și rambursări. Am analizat numărul de documente necesare pentru a putea justifica o cerere de rambursare. În multe cazuri, uh, numărul de documente este mult mai mare decât uh, cel necesar, deci și aici un caz clar de suprareglementare. reglementare o altă problemă ar fi ce plăți uh, sau cheltuieli sunt eligibile pentru rambursare. Ținând cont și aici de cadrul de reglementare. Ajungem la controlele financiare. Probabil că ați auzit deja multe pe această temă. Controlele financiare, în mod normal, au o abordare mult mai rigidă decât ar fi nevoie dacă s-ar ține cont de un cadru de reglementare destul de flexibil. De exemplu, plafonul uh, stabilit pentru achiziții publice, etc. Criterii suplimentare care sunt introduse, condiții suplimentare care sunt impuse și am găsit cazuri în care controlul financiar pur și simplu depășea domeniul de acțiune al fondului respectiv. și situațiile în care cadrul de reglementare este extins afectează, bineînțeles, beneficiarii pentru că le face viața mult mai dificilă și povara crește pe măsură. Există și problema de ce se întâmplă toate acestea. Iată o imagine destul de complexă pe care vă prezint. Am să vă fac câteva comentarii pe această temă. Practic, mulți consideră că suprareglementarea are de-a face cu incoerența și cu obiective suplimentare de politici. Dacă vorbim cu oamenii, dacă vedem ce documente s-au prezentat, vedem că multe dintre ele pur și simplu nu sunt necesare. Toate acestea au de-a face cu o schimbare a regulamentului cu regulamente întârziate, cu o interpretare nesigură, incertă. Prin toate acestea se introduce suprareglementarea pentru că de multe ori diversele organisme nu sunt sigure cum să interpreteze un anumit regulament. Deci nivelul de interpretare este diferit și în general se cere mai mult decât mai puțin. Trecem acum mai departe și ajungem la experiențe negative în trecut. Știm foarte bine ce înseamnă aceasta și uh, din cauza experiențelor uh, trecute negative avem tendința de a fi și mai stricți, și mai exigenți, să impunem și mai multe criterii. N-ar trebui să subestimăm uh, nici o etapă ulterioară, pentru că avem uh, culturi și tradiții diferite în Europa, o cultură a administrației diferite care de asemenea impune anumite diferențe. Iată diverse aspecte de care trebuie să ținem cont și mulți dintre cei intervievați ne spun că trebuie să țină cont de toate aceste criterii pentru că auditul este în spatele lor și urmărește. A apărut însă un alt element important în uh, grupele de dezbatere pe care le-am organizat, și anume că sistemul este foarte complex. Există mai mulți actori implicați în sistem care au interesul să complice și mai mult lucrurile, deci să ajungă la un nivel birocratic foarte ridicat pentru a-și arăta puterea de influență. Și aici ajungem la problema comunicării, pentru că de multe ori um, se cer documente suplimentare, se aplică criterii suplimentare uh, în acest sens. Bineînțeles, cu cât facem mai mult, cu câte reguli în plus, creăm cu atât sistemul devine din ce în ce mai uh, complex și, practic, intrăm într-un cerc uh, vicios al suprareglementării. Care sunt consecințele acestei suprareglementări? Încercăm să facem o diferențiere din punctul de vedere al programelor, al autorităților naționale, costuri administrative și așa mai departe. într-o bună măsură, asta înseamnă mai multă muncă pentru administrație, mai multe resurse pentru a verifica că toate criteriile se aplică, că toată lumea a făcut ce trebuie. Asta înseamnă că administrația nu poate să utilizeze resursele pentru a se gândi la elementele esențiale ale finanțării, și anume de ce se finanțează un anumit proiect. Cu cât sistemul este mai complex și cu cât e nevoie de mai mult timp, cu atât procesul se încetinește, e nevoie de mai mult timp pentru a revizui cererile de finanțare și pentru a oferi răspunsuri proiectelor adecvate. Același lucru se întâmplă și cu finanțarea și cu uh, controlul deciziilor care sunt întârziate, încetinite până la urmă. Cu cât interpretarea este mai largă, cu atât uh, uh, criteriile impuse sunt mai numeroase pentru că ne e frică să nu greșim. Dacă analizăm uh, totul din punctul de vedere al beneficiarilor și al recipienților finali, și aici avem o muncă suplimentară necesară în urma sarcinilor impuse. În dezbaterile pe care le-am organizat noi, am văzut că actorii cei mai mici, uh, IMM-urile mici, NGO-urile mai mici, autoritățile publice uh, mai mici, uh, cei care nu au destule resurse sunt practic cei mai afectați. Ei sunt dați la o parte practic de aceste criterii suplimentare care apar. Deci din punct de vedere teoretic toată lumea este afectată, dar uh, practic consecințele sunt mult mai negative pentru cei mici. Practic uh, există aici uh, o, o lipsă de stimulent pentru aceștia ca să se prezinte pentru finanțare. Pe de altă parte, această suprareglementare ne face să nu ne centrăm pe rezultate, ci mai mult pe procesul în sine. Iată deci uh, imaginea completă pe care o prezint aici, uh, cum putem uh, vedea suprareglementarea și în ce momente în sistem apare această suprareglementare. Acum, concluziile finale, doar câteva comentarii, după care vom trece probabil la detalii în cadrul dezbaterii ce va urma costuri administrative și povara administrativă care este în creștere, uh, un lucru pe care l-am văzut uh, prin creșterea cerințelor aplicate în urma suprareglementării. Avem aici uh, rolul jucat de suprareglementarea activă și pasivă Și acest lucru se întâmplă la toate nivelurile de management, deci nu se întâmplă doar la nivel european sau al autorităților naționale și așa mai departe, ci peste tot. Am analizat diferențele între diversele fonduri sau diversele tipuri de activități. Și, într-adevăr, există diferențe, dar din punctul de vedere al analizei pe care am făcut-o, rezultatele nu sunt atât de diferite pentru diversele tipuri de fonduri. Am ajuns și la motivul principal pentru care avem suprareglementare, faptul că ne temem uh, și aceasta este motivația intrinsecă a persoanelor care ajung să impună suprareglementarea. Este vorba aici de un cerc vicios. Câteodată însă suprareglementarea uh, pare a fi necesară. Deci, da, există suprareglementare, însă uneori ea este justificată, există motive în spatele ei pentru a impune noi cerințe, de exemplu pentru a atinge un anumit obiectiv. Există aici deci un echilibru care trebuie făcut între diversele obiective pe care le avem. De exemplu, un exemplu în acest sens ar fi achizițiile publice ecologice, verzi. Dacă dorim într-adevăr rezultate pe această dimensiune, atunci trebuie să impunem și criterii suplimentare pentru a avea niște achiziții publice ecologice. Deci trebuie să facem diferența. Într-adevăr, este suprareglementare, dar uneori ea este justificată pentru a atinge un anumit obiectiv. După cum spuneam mai devreme, Suprareglementarea are de-a face cu managementul partajat, toată lumea este implicat și uh, fiecare la nivelul său trebuie să-și asume povara suplimentară. Ajungem aici la recomandări. E vorba de recomandări uh, pe care le-am făcut în urma interviurilor noastre. Și iată am ajuns la următoarele uh, puncte. În primul rând, uh, din punctul de vedere al legiuitorului european, e nevoie de transparență, de claritate, uh, de simplicitate, dar pe de altă parte, regulile nu trebuie schimbate atât de des pentru a asigura o anumită continuitate și stabilitate a sistemului. Uneori această continuitate este mai bună decât o mică îmbunătățire care schimbă regulile. La nivel național se uh, promovează guvernanța digitală, pentru a nu avea de-a face cu atâta hârțogăraie și la nivelul programelor uh, să nu se facă prea multe uh, schimbări, e nevoie de mai multă claritate pentru beneficiar și uh, utilizarea opțiunilor de cost simplificat, care reprezintă un instrument uh, foarte bun pentru reducerea poverii administrative. Pentru toate nivelurile. Până la urmă e vorba aici de o construire de capacități, de un dialog deschis care trebuie să înceapă încă din primele etape pentru ca toți cei implicați să spună punctul de vedere și să nu se teamă că uh, anumite criterii până la urmă uh, se vor întoarce împotriva lor. Mulți au arătat că e nevoie de un echilibru între respectarea criteriilor și a regulilor și rezultatele obținute până la urmă prin aceste programe. Deci, respectarea criteriilor și rezultate trebuie să fie într-un oarecare echilibru. Și ultimul diapozitiv Am analizat uh, politica de coeziune pentru după 2020 uh, și avem aici câteva idei principale. În dezbaterile noastre am văzut de la mai mulți participanți uh, implicați că avem trei modele diferite de reducere sau îmbunătățire asupra reglementării. În primul rând, menținerea sistemului actual pentru a oferi stabilitate și pentru a menține fluxul actual, trecând de la respectarea regulilor spre rezultate, spre eficiență. Aceasta ar putea reduce suprareglementarea. Există însă alți participanți care au spus că dacă dorim să eliminăm suprareglementarea, avem nevoie de o eliminare a regulilor suplimentare, de reguli mai stricte și mult mai clare, care să se centreze pe control și pe respectarea criteriilor. Deci un control foarte detaliat. este un model care se aplică în anumite state membre și cu cât controlezi mai mult ceea ce se face, până la urmă sistemul devine mai puțin activ, mai puțin flexibil și se creează mai multă neîncredere. Dacă dorim să reducem cu adevărat suprareglementarea, avem nevoie de mai multă încredere și de mai multă flexibilitate pentru ca programul să se instrumentalizeze în mod cât mai eficient și rezultatele, performanța să fie foarte clare, obiectivele uh, țintite să fie esențiale. Deci, uh, iată uh, trei modele diferite care au reieșit în urma dezbaterii noastre. Acum uh, rămâne la alegerea legiuitorului să hotărească care din cele trei modele este mai potrivit pentru viitor. Noi nu ne poziționăm în acest caz. Am prezentat avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre cele trei modele în raportul nostru. Mă opresc aici pentru a nu vă răpi prea mult uh, timp și să avem uh, mai mult timp la dispoziție pentru o dezbatere aprofundată. Je vous remercie infiniment, monsieur. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări, pentru informațiile foarte uh, clarificatoare pe care ți le-ați dat. Dorește cineva să ia cuvântul, să adreseze întrebări? Domnule Buda? Foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru expunerea făcută. Sigur că pentru noi este foarte important să găsim cea mai importantă cale în vederea simplificării procedurilor în absorbția fondurilor um, europene. Am observat și am reținut din ceea ce ne-a spus dumneavoastră că avem de-a face cu interpretări nesigure din partea celor care lucrează cu aceste regulamente sau a regulamentelor și că de aici, practic, mai departe în cascadă mergem și facem sau suntem în prezența unei suprareglementări din teama de a nu greși. Aceste lucruri se întâmplă și recunoaștem. Dar vă întreb, de ce nu este posibil sau mai mult, în ce măsură ar fi posibil să avem de-a face totuși cu proceduri unice, chiar dacă discutăm de ceea ce spuneați dumneavoastră aici, culturi diferite din punct de vedere administrativ. Putem admite că da, avem culturi diferite din punct de vedere administrativ, dar nu cred că ar exista o țară din cele 27 care sunt în Uniunea Europeană să nu accepte proceduri unice, simplificate și care să fie într-o concordanță totală cu cerințele din partea Comisiei Europene, astfel încât să știe fiecare în mod clar care este foaia de parcurs atunci când are de a tras fonduri europene pe un anumit palier și de aceea eu cred că trebuie să insistăm pe această chestiune de a avea de a face cu proceduri unice la nivelul celor 27 de state membre, pentru că în această procedură, de această manieră, în mod cert, am reduce povara administrativă, ă, deoarece în mod corect dumneavoastră ați observat că ori, dacă faci mai multe controle, cu siguranță creezi o reticență și mai mare în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și funcționarii de cele mai multe ori își iau banii la fel indiferent dacă absorb bani europeni uh, la nivelul zecilor de milioane de euro sau nu absorb deloc. Și atunci, sigur, această suprareglementare creează uh, teamă și eu cred că sub acest aspect trebuie să, uh, să lucrăm. Mulțumesc. Acum vom mai asculta și alte întrebări, după care ne veți răspunde la toate. Aveți cuvântul. Děkuji za udělení slova. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să pun o întrebare, deoarece mă interesează foarte mult această dezbatere și vă mulțumesc de altfel pentru prezentare. Vreau să întreb în legătură cu nivelul de cooperare cu organizațiile non-profit sau organizațiile de liber profesioniști care examinează noua legislație nu ar fi o soluție la această problemă? Atunci când legislația europeană e transpusă în legislația națională uh, și apar obligații suplimentare. E cazul Cehiei. Am examinat nivelul de suprareglementare în țara noastră și ne-am dat seama că din 2012 încoace se estimează că această suprareglementare reprezintă cam 25%. Deci una din patru obligații, practic, e exagerată. Nu știu, se justifică, au spus că asta era situația juridică din Europeană, însă din păcate nu era vorba decât de suprareglementare și vă pot da exemple de astfel de obligații specifice. De pildă, exista un târg, de exemplu, unde fiecare gogoașă trebuia, de exemplu, exista cerința ca fiecare gogoașă să fie ambalată individual. E un exemplu de suprareglementare sau robinetele de apă au trebuit să fie schimbate, deși asta nu era decât o recomandare din partea Comisiei Europene. Nu era o măsură obligatorie ce trebuia aplicată. De aceea vă întreb, cum uh, intenționați să cooperați cu, uh, și cu sectorul non-profit, de exemplu? Ar fi folositor sau nu pentru evitarea acestui fenomen? Și mai mult, într-o evaluare de impact, împreună cu Uh, celelalte evaluări și studii, uh, credeți că am putea să punem capăt acestui fenomen? Deoarece trebuie să punem capăt acestor justificări din partea statelor membre care tot timpul vor să vină cu ceva în plus pe lângă legislația europeană. Vă mulțumesc. Domnul Nilsson, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru raport pentru prezentarea făcută, care, din păcate, ne prezintă ceva ce știm cu toții foarte bine. Se, e util să ni se facă această trecere în uh, revistă, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Bineînțeles, dumneavoastră păreți să spuneți că principalul vinovat sunt marile firme de contabilitate care au creat această cultură a fricii în statele membre. Sau poate nu neapărat companiile de contabilitate, ci faptul că autoritățile naționale se tem să nu facă cumva greșeli și să vină după aia Comisia Europeană să arate cu degetul. Poate că la nivel național ă, Ștacheta a fost pusă undeva prea sus în ceea ce privește aceste proiecte. Acum, indiferent de modul în care încercăm să soluționăm această problemă, va trebui să ne concentrăm mult mai mult pe încredere și pe rezultate. E nevoie de un sistem care să oglindească acest lucru și să țină cont de aceste două elemente. Și există exemple când eu am încercat să explic acest lucru, însă mulți nici nu mă ascultă. De exemplu, în ceea ce privește regiunile turistice și destinațiile turistice, unde poate că există sute de mici companii active în sectorul respectiv care colaborează și stabilesc împreună o platformă. Deci o competență care le permite să gestioneze un mare proiect împreună. Ei bine, persoana să zicem, individuală, care caută ceva informații sau vrea să obțină finanțare, poate să o facă prin această platformă. Deci e ca un intermediar în cadrul unei structuri mai mari de colaborare. Să micul antreprenor n-ar trebui să aibă îngrijorări atunci când trebuie să caute fondurile europene, deoarece există platforma mai mare care se ocupă de toate aceste detalii. zonele rurale, de exemplu, ar fi interesant să avem așa ceva, zone unde se pierd uh, companiile, unde se închid companiile. Ar fi util să avem astfel de platforme cu know-how necesar. Deci există soluții și cred că în această direcție trebuie să facem noi eforturi pentru a crește nivelul de încredere și a obține rezultate mai bune. Vă mulțumesc, domnul Victor Boștinaru. Mulțumesc, dragă prietene. Permiteți-mi să mă exprim în limba română, deoarece parcă e un deja vu aici. Noi tot reafirmăm, haideți să simplificăm lucrurile, haideți să trecem la un acces mai ușor către fondurile europene. Deci cu cât punem asta mai mult, cu atât realitatea Uh, devine mai complicată, nu știu, e ceva caf, uh, kafkaian aici. Și asta contravine cel puțin uh, dorinței noastre exprimate în public. Și acum, prin perspectiva română, mă voi referi la câteva realități europene și voi folosi limba română, dacă îmi permiteți. Care creează, cum bine s-a spus în acest studiu, pan- panică, alarmă, sau chiar paralizie. Criteriile de auditare. Criteriile de auditare în statele membre, curțile de conturi, nu implementează măcar sau nu procedează în conformitate cu regulile de bază ale Curții Europene de Conturi. Din potrivă, adaugă elemente noi și mai complicate. E important să precizez aici că adesea auditul realizat de diversele DG-uri nu este același cu auditul Curții Europene de Conturi. Există abordări diferite. Apoi, auditul și regulile de audit ale Curții Europene nu se potrivește cu cel al curților de uh, conturi din statele membre. Aici ar fi cel mai simplu de realizat ar fi de ajuns ca regulile de auditare europene să fie singurele reguli în statele membre din moment ce acesta este standardul european. Ei bine, realitatea nu este deloc așa. Cel puțin în cazul României, criteriile de auditare ale Curții de Conturi sunt mult mai complicate, mult mai severe, aș zice abuzive și absurde, încât fac viața aplicanților aproape imposibilă al doilea element care iarăși are o mare importanță, modul în care autoritățile judiciare tratează presupusele fraude, inexistența unui corp de procurori care să aibă aceeași practică unitară atunci când identifică o presupusă fraudă ar fi de presupus ca același caz să fie tratat la fel oriunde s-ar întâmpla el în statul membru. Ei bine, nu este acest lucru. În România vorbim despre groaza de faptul că vine DNA-ul, vine ă, parchetul anticorupție care ar putea investiga aceste acuzații, deși susțin ideea că orice caz de fraudă ar trebui exemplar sancționat pentru că e vorba de bani europeni, sunt în același timp convins că dacă nu avem o practică, o interpretare comună a legii, interpretările personale sau individuale sau de grup fac ca teama aplicanților față de aceste programe să fie și mai mare și ei se, atunci sunt paralizați. Oameni buni, vorbesc de o realitate din România pe care Comisia Europeană o cunoaște foarte bine, pe care aș îndrăzi să spun, aș încurajat-o. A încurajat-o. Și nu în ultimul rând, aș vorbi de faptul că nevoia de stabilitate ar trebui să se introducă de asemenea de la nivel european un orizont de timp în interiorul căruia orice modificări ale cadrului legislativ și instituțional privind programele europene să poată fi admisă. Un termen de la odată adoptate programele operaționale, odată uh, creată toată infrastructura legislativă și instituțională, după acel termen să nu mai poată fi posibile modificări ale cadrului juridic și instituțional. Vă dau un exemplu. Anul trecut, la un anume program operațional, de trei ori au fost schimbate normele într-un an de zile, ceea ce face ca aplicantul să fie complet derutat, pentru că el și-a pregătit uh, proiectul pe baza cadrului existent și când l-a încheiat s-a dus să-l depună, îi se spune nu, nu, am modificat. Îl face a doua oară, asta înseamnă costuri noi administrative și îi se spune l-am modificat și pe acesta și jucăm într-un absurd pe care Comisia Europeană îl știe. Dar ar trebui norma europeană să limiteze inventivitatea malignă a actorului național atunci când acesta face ca instabilitatea să devină egală cu imposibilitatea de a accesa programe. Și nu în ultimul rând, trebuie să luăm în calcul ceea ce studiul sublinia foarte important. Povara administrativă și nu în ultimul rând financiară aproape imposibilă, insuportabilă la actorii mici și mijlocii administrativi, comunitățile mici, inclusiv foste comunități, foste zone monoindustriale din uh, perioada comunistă sau din fostul DDR, aceste comunități sunt sărace, se confruntă cu mari probleme, capacitatea lor de expertiză este redusă, ele nu pot realiza proiecte mai sofisticate, nu mai vorbesc de abordare integrată și finanțare multifond, pentru că nu au, nu au resurse și vocabularul e relativ dificil iar al doilea element sunt actori, agenții economici mici și mijlocii. Aceste entități economice care ar trebui să fie motoarele creșterii economice în statele noastre, adesea renunță pentru că nu pot să facă față acestor costuri. Ori aici ar trebui să luăm de bun studiul și ultimul, uh, ultima întrebare. Credeți că până la urmă Comisia Europeană va analiza în mod cinstit studiul dumneavoastră și va face ceva pentru a opri acest scenariu Kafka în așa fel încât accesarea fondurilor structurale și de investiții să devină mai ușoară? Excusez-moi, cher ami. Merci. Merci, c'est toujours très intéressant quand tu t'exprimes. Nu, Mulțumim. Mulțumim, colegul Derek. Yeah, uh, Thanks, Chair. I, I thought that was great. Victor said finally five times. Victor uh, a spus uh, de cinci ori în, în final, în încheiere, domnule președinte, da, trecem peste asta. Raportul prezentat a fost, de fapt, un, um, un, o analiză strategică bazată pe documente, desktop exercise. Deci, fără a ține cont de exemple concrete de suprareglementare în statele membre, în regiuni, fără a ține cont de eventuale date direct uh, primite din partea beneficiarilor. Uh, uh, s-a dat acel exemplu de suprareglementare în cazul gogoașelor cu ambalarea aceea individuală și așa mai departe. Eh, deci există mai mulți factori. Eh, schimbarea reglementărilor, lipsa cunoașterii acestor reglementări și dispoziții, eh, multe alte criterii, dar dar motivul principal până la urmă pentru suprareglementare este frica de, de acte în neregulă și de a comite o greșeală care este practic pasibilă de sancțiuni din partea curților de conturi. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce facem, raportul nu ne oferă decât niște recomandări cu titlu general pentru viitor. Dar pe viitor, uh, acum depinde și de viteza cu care evoluează lucrurile, uh, trebuie să uh, trecem de la conformitatea formală la o, la o conformitate reală. Cu toții suntem, cu toții suntem de acord că Ehm, trebuie să eh, plecăm eh, de la punctul de vedere care evaluează doar eh, conformitatea la să, să trecem la o abordare care pune în centrul atenției performanța proiectelor. Deci trebuie să măsurăm performanțele și rezultatele și în momentul în care schimbăm această paradigmă, paradigma atunci va dispărea treptat și această temere, această frică de audit. Cred că ideea deja este cunoscută. Ideea unui audit unic, cum a menționat uh, Victor, este foarte bună. Uh, deocamdată am înțeles că Curtea de Conturi Europeană este rezervată în a accepta această uh, abordare. Dar, dar există beneficiari care știu să implementeze proiectele foarte bine și atunci pentru acești beneficiari care în mod repetat au avut o performanță bună trebuie să existe posibilitatea reducerii poverii administrative și atunci și aceste entități, acești beneficiari vor avea un comportament de, de conformare mult mai bun. Deci dacă există, dacă s-ar fi existat, s-ar fi dat exemple concrete probabil că aceste recomandări ar fi fost mai concrete. Pentru că atunci am fi, a, a, și beneficiarii ar fi zis foarte clar care ar fi în imaginația lor a, aceste a, uh, reduceri de povere administrative. Mulțumesc, domnule președinte. Recunosc că, fiind ultimul care intervine în această discuție, Practic, uh, toți antivorbitorii mei uh, au dreptate. Problema este că cu toții știm de ce este nevoie. Am discutat și uh, am răsdiscutat această problemă a simplificării, dar nu există totuși rezultate tangibile, concrete încă n-am reușit să simplificăm cu adevărat viața beneficiarilor proiectelor. Nu am redus povara de control, de audit. De ce? Pentru că nimeni nu este, să spunem cinstit, suficient de curajos pentru a introduce aceste modificări și de a le pune în aplicare. Atât în statele membre, cât și în acest uh, Parlament uh, se vorbește de mult de, de lipsa de încredere Uh, dar, uh, într-adevăr, asta este problema. Că și este și bariera, obstacolul principal pentru care foarte multe din fonduri nu sunt folosite cum trebuie sau nu sunt absorbite. Comisia nu are încredere în statele membre, apoi nu există o încredere deloc între administrația centrală a statelor membre și administrațiile la nivel local, regional, care până la urmă trebuie să implementeze proiectele și uh, nu există nici un pic, nici măcar încredere între autoritățile regionale și beneficiarii finali. Și atunci intri într-un cerc vicios într-o, într-un cerc în care beneficiarul la rândul său va dezvolta o atitudine de neîncredere și scepticism față de posibilitățile pe care le conferă uh, toate aceste programe și proiecte. Da? Deci, uh, prin această construcție birocratică, practic, pierdem din vedere obiectivul principal al politicii de coeziune de ce a fost creată înainte de toate această politică de coeziune, pentru anume a îmbunătăți viața oamenilor în Uniunea Europeană. Principalul obiectiv la fondurile structurale, într-adevăr, sunt uh, controlele multiple și suprapuse și auditurile de diferite tipuri, de care cu toții ne temem. Și este o frică care paralizează toți actorii la toate nivelurile. De ce? Pentru că există foarte multe controle de diferite tipuri, sunt controle mecanice care nu diferențiază, nu țin cont de situația specifică a fiecărui beneficiar și nu diferențiază între o greșeală onestă sau, uh, să zicem, uh, manifestare de reavoință. Evident, există și instituții care uh, pot fi auditate și controlate atunci când instituțiile publice sunt ele însele beneficiare și atunci uh, s-a mai eliminat o verigă, dar s-a adâncit neîncrederea <laughs> între parteneri. Iată unde suntem astăzi cu politica de coeziune. Deci, dacă pot fi sigur de un lucru, este, sunt sigur de bunăvoința, de principiu, a Comisiei Europene. Nu vreau să fiu avocatul diavolului, ci din potrivă, astăzi, sincer, sunt avocatul Comisiei. Dimineața am vorbit despre fondurile structurale post-2020 și politica de coeziune post-2020. Toate problemele despre care am vorbit astăzi, în principiu, au fost produse de la nivelul statelor membre în jos, nu neapărat de la Uh, nivelul uh, comisiei. Atunci când se găsește o neregularitate, ce se întâmplă? Se formulează noi recomandări și chiar volume întregi de noi recomandări doar pentru că s-a găsit o mică greșeală. greșeală. Și uh, cu fiecare greșeală găsită și investigată, se formulează noi recomandări și fiecare greșeală trebuie anchetată, trebuie sancționată și așa mai departe. Nu se creează decât o, o, o situație uh, fără ieșire. Când, când trebuie să te conformezi unui set de mii de pagini de recomandări și de reguli, evident că e mai ușor să trișezi decât uh, să respecti uh, toate aceste reguli. Da? În ape tulburi e ușor să ascunzi o mică greșeală sau neregularitate. Dar dacă regulile ar fi mai reduse, mai suple și mai clare, am avea 50 sau 80 sau 100 de pagini de reguli, atunci și, uh, atunci și neregulile ar fi mult mai puține și nici uh, și nici uh, intenția de fraudă nu ar apărea pentru că ar fi foarte clar și foarte vizibilă orice tentativă de fraudă. Și atunci, uh, situația noastră prezentă este că avem beneficiari onești care uh, trăiesc cu frica în sân, cât timp alții care sunt mai descurcăreți, au mai multe resurse, văd în acești hățiși de măsuri terenul ideal pentru a se manifesta. Pour vos remarques Vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră, extrem de interesante și înainte de a vă da din nou cuvântul, aș vrea să fac și eu câteva observații. Cred că la nivelul Parlamentului European, noi, în calitate de colegiuitori, ca și deputați europeni, cred că ar trebui să ținem cont de această nevoie de a reduce la maxim suprareglementarea. Ce se întâmplă însă în viața de zi cu zi? În cadrul trialogurilor pe care le avem, deseori Parlamentul European este cel care vine să complice lucrurile și regulamentele la nivelul detaliilor. Eu am participat în ultimul mandat la trialogul uh, pe o anumită temă și, într-adevăr, am văzut că deseori nu ne centrăm pe elementele esențiale, ci uh, mai degrabă complicăm lucrurile pe aici, pe acolo. Deci tot ceea ce s-a spus aici uh, este corect, însă cred că trebuie să fim coerenți și noi înșine cu ceea ce facem, pentru că avem o responsabilitate foarte mare și anume aceea care are de-a face cu această acumulare de regulamente cu care ne confruntăm. Un al doilea comentariu. Deseori îmi pun întrebări uh, legate de o anumită contradicție care apare. Uh, cum se face că această Europa care are atâtea intenții bune, a devenit un adevărat uh, monstru al birocrației? Ei bine, trebuie să ne punem această întrebare și răspunsul a venit în cadrul dezbaterii de astăzi. Cred că există aici o problemă de încredere între instituțiile europene, statele membre, colectivitățile locale uh, și beneficiari pe de altă parte între beneficiari, colectivități, state membre și Uniunea Europeană, deci în sens invers. Și cu cât nivelul de încredere este mai scăzut, cu atât nivelul de control este mai ridicat. Acum, un al treilea comentariu. Eu consider că avem uneori tendința de a compensa o anumită lipsă de legitimitate democratică cu un exces de control și un exces de sancțiuni. Dacă Europa merge pe acest drum în continuare și va fi percepută de către popoare ca o organizație care pedepsește și supraveghează, controlează, eu cred că uh, Uh, până la urmă problema pentru instituțiile noastre va fi din ce în ce mai mare. Domnule Bom, vă dau cuvântul, vă rog, pentru a trage concluziile în urma acestei dezbateri. Ok, thank you very much. Well, I agree to most things that have been said. Sunt de acord cu majoritatea uh, ideilor exprimate. Uh, aș reveni asupra unora pentru a lămuri câteva puncte de vedere. Uh, Sper că nu voi uita nici întrebările care mi-au fost adresate. Mai întâi, primul vorbitor m-a întrebat dacă ar fi posibilă introducerea unei singure proceduri de audit de control, control pentru toate statele membre. Am mai avut această discuție, dar având în vedere că există sisteme de administrație diferite, um, întrebarea este deschisă în continuare pentru că există nu doar sisteme de administrație, ci culturi administrative foarte diferite. Și este foarte dificil să suprapui o structură care să fie și unică și clară peste toate acestea. Atât statele membre cât și regiunile din anumite statele membre sunt foarte diferite de la caz la caz. Al doilea vorbitor din Republica Cehă mă întreba în legătură cu Uh, implicarea ONG-urilor sau societăților de consultanță juridică uh, în uh, munca beneficiarilor pentru a ușura activitatea beneficiarilor. Nu cred că folosește foarte mult această implicare, pentru că de fapt, este foarte important ca beneficiarii să poată fi implicați încă de la început și pentru ca să li se explice exact ce au de făcut. Și atunci nu mai există nici această teamă de a greși. Această, uh, această um, implicare, ar, uh, această abordare ar putea fi utilă, de pildă, la nivelul național sau subnațional, sub nivelul național, acolo unde trebuie uh, explicate unele limite care sunt impuse de legislația proprie vorbitorul din Suedia spunea că această frică de auditori um, trebuie, trebuie cumva risipită. Uh, de fapt, nu este o frică concretă, o, te- o temere concretă vis-a-vis -vis de un control concret al cuiva, ci este o frică uh, care nu are un obiect uh, foarte bine stabilit. Oamenii se tem uh, în general de un control. Uh, n-ar trebui să se teamă pentru că în principiu încearcă după cea mai bună știință și conștiință să, să se conformeze. Dar tocmai de aceea spunem că un dialog într-o fază incipientă între auditor și poten- posibil auditat ar risipi foarte multe din aceste temeri care parțial totuși sunt nejustificate. Și ar, eh, prin aceste contacte eh, incipiente s-ar putea și anticipa posibile dificultăți în executarea unui proiect. În ce, în ce privește micii actori, micii beneficiari, într-adevăr, ehm, mecanismele și, și regulile după care trebuie să se desfășoare procedurile eh, proiectelor pot părea complicate. Dar există, există organizații dedicate care, care Uh, platforme care gestionat, gestionează proiectele și care se pot ocupa de uh, această parte administrativă. Trebuie doar avut grijă ca cota de, a, de cota de parte din uh, proiect care este afectată acestei administrare a proiectului să nu devină exagerată, pentru că, din păcate, sunt și foarte multe cazuri în care nu ajung banii chiar la de beneficiar, ci se risipesc în administrația proiectului. În ce privește eh, comentariul colegului din România, eh, legat de posibilitatea de a armoniza eh, regulile naționale cu cele europene, aș zice că auditorii auditorii de fapt nu verifică dacă legislația europeană este respectată. Ei identifică anumite nereguli uh, procedurale, pur și simplu. Uh, de exemplu, am avut acel caz din Suedia în care, în care de fapt, uh, neregula nu apărea pentru că legislația europeană nu respectată, ci pentru că o mică dispoziție din legislația suedeză națională, care se suprapunea peste cea europeană, nu era respectată. Deci, în consecință, nu cred că putem armoniza uh, toate regulile procedurale câte vreme nu avem un cadru administrativ armonizat. Faptul că aceste uh, reguli și proceduri ar trebui să fie mai clare, mai ușor de anticipat, uh, este, este agreat de cei mai mulți beneficiari, doar că până acum nu s-au formulat astfel de reguli. N-am pus foarte multe cifre și date în această prezentare pentru că ar fi, ar fi depășit cadrul care mi s-a oferit. Dar uh, în materialul care v-a fost uh, pus la dispoziție um, am exemplificat și am ilustrat cu exemple concrete uh, cele menționate în această prezentare ca și concluzie. Deci Eh, dacă doriți și aveți nevoie, putem să vă oferim multe exemple care să susțină afirmațiile noastre. Eh, apoi s-a pus eh, problema trecerii de la conformitate la performanță, la evaluare bazată pe performanță. Aici trebuie să fim foarte prudenți. Să vedem cum definim performanța. Personal, cred că indicatori de performanță clari Uh, ar putea într-adevăr uh, uh, avea ca și consecință reducerea nivelurilor de, de control de, de audit și ar putea astfel contribui la simplificarea auditului în general. Am fost întrebare legată de exemple concrete. Um, eu cred că uh, una din principalele concluzii ale acestui studiu este că dialogul deschis uh, încă din primele faze uh, ale proiectelor creează pe de o parte și încrederea reciprocă între beneficiar și auditor, pe de altă parte um, elimină frica și temerile care fac pe oameni să fie um, super atenți uh, și circumspeți și poate și acest dialog poate și anticipa unele din probleme ce ar putea apărea pe parcurs. Astfel încât uh, aceste probleme să poată fi eliminate înainte să apară și fără, un, fără o povară administrativă prea mare. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Bom. Aș vrea să mulțumesc și Departamentului de Politici B pentru contribuția la această dezbatere. Vă mulțumesc încă o dată și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, pe 23 ianuarie am analizat, am avut un prim schimb de opinii asupra raportului din proprie inițiativa colegului nostru, domnul Buda, referitor la creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în uh, activitatea fondurilor structurale și de investiții europene. Ați uh, făcut o serie de propuneri și am să vă dau cuvântul pentru a le prezenta, însă înainte de aceasta vreau să vă reamintesc că termenul pentru prezentarea amendamentelor este marți, 28 martie, la orele 12. Domnule raportor, vă dau cuvântul și după aceea vom avea uh, plăcerea de a auzi raportorii din umbră. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Lambert, uh, chiar dacă nu este prezent astăzi aici, pentru susținerea în pregătirea acestui raport și de asemenea și raportorilor și coordonatorilor um, pentru că au găsit de cuvință să aprobe acest raport din proprie inițiativă ca fiind uh, până la urmă o expresie a unei necesități de a crește vizibilitatea uh, în ceea ce înseamnă politica de coeziune. Cu toții știm că politica de coeziune este instrumentul fundamental al Uniunii Europene prin uh, intermediul căruia se reduc disparitățile dintre regiuni, și în același timp se urmărește să se genereze o creștere a ocupării și, bineînțeles, o sprijinire a competitivității regiunilor Uniunii Europene. Investițiile prin politica de coeziune au creat un impact pozitiv asupra economiilor statelor membre. În aceeași măsură a contribuit la creșterea calității vieții de zi cu zi, dar, din păcate, avantajele investițiilor nu sunt percepute întotdeauna așa cum ar trebui de către cetățenii europeni ideea principală care a stat la baza acestui raport a pornit de la faptul că politica de coeziune este finanțată cu un buget de peste trei sute cincizeci de miliarde de euro însă efectele pozitive sunt cunoscute mai puțin de către cetățeni iar concluzia evidentă a fost că metodele de comunicare nu au fost întotdeauna cele mai eficiente. după cum am subliniat în propunerea de raport doar o treime din cei chestionați în uh, Eurobarometru din 2015 au auzit despre proiectele cofinanțate prin politica de coeziune și de efectul pozitiv asupra vieții lor. Și subliniez încă o dată, doar o treime din cetățenii europeni știu acest lucru. După cum se poate observa, Europa de astăzi se află în mijlocul unei crize sociale dominate de un climat de neîncredere. Toate acestea au loc în contextul creșterii tocmai accentuate a mișcărilor antisistem, a Brexitului, iar aceste tendințe de polarizare au generat diferențieri de abordare privind Euro viitorul Europei cu viteze diferite de dezvoltare. Și neîndoielnic, încă o dată subliniez, comunicarea deficitară a contribuit la o astfel de stare de fapt. Acest lucru trebuie să fie avut în vedere mai departe. Și, uh, în mod concret, conform datelor Eurobarometrului menționat, în uh, Regatul Unit, doar 7%, și subliniez din nou, doar 7% dintre cei chestionați aveau cunoștință de investițiile Uniunii Europene, la polul opus situându-se Polonia, unde 76% dintre respondenți recunoșteau impactul pozitiv al proiectelor Uniunii Europene în regiunile în care locuiesc. Iată o diferență majoră între 7% și 76%. De aici, desigur, putem trage o primă concluzie, și anume că se impune o mai bună coordonare între autoritățile publice, partenerii sociali și economici, dar și, și subliniez, și societatea civilă pentru o mai bună comunicare a obiectivelor Uniunii Europene cu scopul de a crește interesul cetățenilor față de apartenența la proiectul comun european. Raportul de inițiativă este structurat în uh, patru capitole, astfel că un prim capitol, respectiv considerații generale, unde se face o analiză a situației actuale ca punct de start, ca punct de început, dacă vreți, în restabilirea comunicării rezultatelor politicii de coeziune pe baze noi. Al doilea capitol are în vedere provocările de abordat și face referire la limitările actuale și obstacolele care stau în calea unei comunicări mai eficiente și încurajarea participării actorilor în procesul de luare a deciziilor. În partea a treia vorbim de propuneri concrete în vederea îmbunătățirii comunicării și implicarea partenerilor în cea de-a doua jumătate a perioadei de finanțare 2014-2020, având în vedere și propunerea de regulament omnibus. Aici am încercat să ținem cont de ce obiective tangibile ar putea fi atinse în intervalul de timp rămas perioadei actuale de finanțare. În capitolul 4 am avut în vedere măsuri de încurajare a comunicării și mai ales nevoia de angrenare a partenerilor, a cetățenilor, în perspectiva post-2020, pentru că până la urmă trebuie să ne concentrăm exact sau la ce va fi după 2020. Este nevoie de stabilirea unor noi principii de comunicare, dar mai ales de identificarea cadrului în care comunicatorii principali și subliniez încă o dată de asemenea în care comunicatorii principali să devină însăși beneficiarii pentru că nimeni nu poate să știe mai bine de avantajele politicii de coeziune decât cel care beneficiază de această politică. Și nu în ultimul rând am subliniat nevoia de a exista indicatori de măsurare a gradului de recepționare și eficiență a mesajelor comunicate. Trebuie să reținem că vizibilitatea în cadrul politicii de coeziune, precum și oportunitățile de finanțare, sunt mai degrabă o responsabilitate a autorităților locale și regionale, deoarece plecăm de la premisa că ele sunt interfața cea mai apropiată de cetățean, iar autoritățile locale beneficiază de cel mai ridicat grad de încredere din partea cetățenilor creșterea interacțiunii cu beneficiarii finali și cu partenerii implicați este esențială pentru îmbunătățirea comunicării. este nevoie ca transmiterea mesajelor să fie pe înțelesul și ținând cont de interesul beneficiarilor. în același timp trebuie să avem în vedere contextul și progresele diferite în materie de comunicare care diferă de la o regiune la alta. asistența tehnică asociată fondurilor esi ar trebui să, fie, să prevadă un buget mai ridicat dedicat comunicării. Conform cifrelor furnizate de serviciile Comisiei, comunicarea ocupă în prezent un procent foarte scăzut în cadrul instrumentelor de asistență tehnică. În același timp, mai exact, prezentul raport de inițiativă propune un buget pentru comunicare pe două componente, una dedicată programului de finanțare efectiv și una dedicată pentru proiectul de implementare. Mobilizarea partenerilor este în prezent o chestiune dificilă în primul rând din cauza diversificării lor precum și a conflictelor de interese. prin urmare trebuie să depunem eforturi pentru ca parteneriatele să asigure o participare cât mai largă conferind astfel mai multă responsabilitate în punerea în aplicare a politicii de coeziune. este o realitate faptul că investițiile prin politica de coeziune nu sunt vizibile imediat comparativ cu alte instrumente precum fondul european de investiții strategice și în acest caz însă consider că strategia de comunicare efsi ar trebui să aibă o componentă teritorială. comisarul katainen ieri a afirmat că sunt state membre care nu accesează instrumentele din programul juncker. pe de altă parte nu este lipsit de relevanță că din informațiile deținute reprezentanți ai instituțiilor financiare importante din statele în discuție susțin că nu au auzit de existența oportunităților de finanțare prin planul juncker pe termen scurt la jumătatea perioadei de programare se impune să avem în vedere următoarele adoptarea unor dispoziții ce vizează creșterea cerințelor obligatorii în materie de publicitate pentru proiectele finanțate prin fondurile structurale și de investiții. în același timp este nevoie de o coordonare mai eficientă în materie de comunicare vizibilitatea investițiilor și creșterea accesului la mijloacele de comunicare dintre comisie guvernele statelor membre prin intermediul autorităților de management și beneficiarii. În ultimul rând, vorbim de simplificarea procedurilor administrative pentru a facilita accesul la finanțare. Iată, din nou, suntem în, uh, ne lovim de, de simplificare și aici trebuie să subliniem faptul că progresele sunt inegale la nivelul statelor membre, iar în acest context apreciem că se impun măsuri care să, pro, să prevadă proceduri cu caracter unitar, cel puțin sub anumite aspecte, la nivelul statelor membre. Um, un aspect important este externalizarea de asemenea a rezultatului politicii de coeziune în contextul viitoarei strategii de comunicare și subliniez externalizarea rezultatului politicii de coeziune. comisia ar trebui astfel să adopte strategii de comunicare diferite pentru statele membre net contributoare și net beneficiare și de asemenea sublinia această necesitate de a avea o abordare pe două paliere. și pentru a clarifica acest aspect Dau, vă dau un exemplu. Dacă o firmă dintr-un stat net contributor execută lucrări sau furnizează produse ori servicii finanțate prin fondurile ESI într-o regiune de convergență sau de tranziție, autoritățile din statul membru net contributor ar trebui să publice existența acestor investiții și avantajele economice și sociale pe care le aduc aceste investiții pentru statul membru donator de exemplu care ar fi contribuția la nivelul pib ului pentru statul care este net uh, donator astfel încât cetățenii din acest stat net donator să știe în orice moment care este avantajul și pentru ei a acestei politici de coeziune sau a fondurilor uh, structurale. mi am doar puțin de spus. pe termen lung atingerea obiectivelor stabilite se poate realiza numai cu implicarea tuturor partenerilor relevanți în procesul decizional prin creșterea gradului de asumare a implementării politicilor. este nevoie așadar de o dezvoltare a unor instrumente sau platforme de animare având în vedere modelele actuale de guvernanță participativă și mai ales prin implicarea cetățenilor într un proces participativ de întocmire a bugetului. De asemenea, aceleași mecanisme trebuie să ofere posibilitatea cetățenilor de a prioritiza investițiile în zonele unde aceștia locuiesc și procedând de această manieră, atunci cetățeanul va deveni parte integrantă în procesul decizional, va fi responsabilizat în privința acestor investiții și, în mod cert, se va asigura și vizibilitatea utilizării fondurilor europene. La final doresc să-mi exprim aprecierea pentru eforturile și contribuțiile tuturor celor cu care am colaborat la elaborarea acestui raport și să le mulțumesc personal pentru sprijin, și îndrumări atât uh, Mădălinei Stoian din cadrul secretariatului PPE, și a domnului Ștefan Donea din secretariatul Comisiei Regii, evident consilierului meu Gabriel Laurențiu, cât și unității de comunicare din cadrul DG Regio și, nu în ultimul rând, secretariatului PP din cadrul Comitetului Regiunilor, cu care am avut o colaborare strânsă până în acest moment. Mulțumesc! Euh, Vă mulțumim pentru prezentare, domnule Buda. Acum, raportorii din umbră. Începem cu colega Geofreda din partea grupului socialist. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să-i mulțumesc colegului Buda pentru acest raport, care include principalele puncte de la discuția pe care am avut-o noi de atâtea ori în uh, comisia noastră parlamentară. Uh, și la ultima întâlnire cu doamna comisar Crețu ne-am concentrat atenția asupra rezultatelor politicii de coeziune și mai ales uh, asupra modului în care comunicăm în legătură cu aceste rezultate două niveluri, în general uh, referitor la viitorul UE și mai specific în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Acum, referitor la viitorul Uniunii, vedem câtă neîncredere au uh, cetățenii în instituțiile europene. E foarte grav să vedem că cetățenii nu-și dau seama cum și în ce măsură Uniunea Europeană construiește străzi, modernizează clădiri sau activează internetul pe bandă largă. Al doilea rând, noi știm foarte bine că politica de căziune e atacată practic din intern. Știți uh, că s-a dorit, uh, e o politică care are un buget foarte mare, însă din păcate rezultatele nu sunt totdeauna vizibile și de aceea e atacată această politică de coeziune. De aceea, pentru a face față acestor două probleme, trebuie să avem o comunicare mai bună, să avem rezultate cât mai vizibile, să vedem ce proiecte au fost uh, de succes. Nu e vorba aici de marketing sau de publicitate, ci doar să îmbunătățim uh, comunicarea. Și asta înseamnă să implicăm și pe cetățeni într-un proces de luarea deciziilor inițial și în procesul de implementare a acestor proiecte care sunt realizate pentru ei. Colegul Buda, colegul Buda spunea că e important să ne dăm seama că, în primul rând, autoritățile locale și regionale se află la originea acestei probleme de comunicare. Uh, de deci, aceea eu cred că e nevoie și de o strategie generală la nivel european. Să avem o acțiune țintită cu două obiective. În primul rând, să distrugem și să demontăm toate prejudecățile în legătură cu ineficiența fondurilor structurale. Și în al doilea rând, trebuie să avem un obiectiv prin care să definim concret modul în care Uniunea Europeană participă la creșterea teritoriilor sale. Și instrumentele Uh, pe care le are Comisia la nivel central, uh, trebuie să instrumente, trebuie să găsim exact care sunt cele mai bune vehicule pentru a face acest lucru. Deci nu mai e suficient să punem doar uh, un afiș mare cu stema Uniunii Europene. Deci ar trebui să dăm informații cât mai clare. Și după părerea mea ar trebui să comunicăm în legătură cu toate etapele proiectelor de multe ori, uh, proiectele finanțate din fondurile structurale ajung la bun sfârșit în mulți ani de zile, deci de aceea e important să se facă comunicări în toate fazele. De la lansarea proiectului, să se dea informații în legătură cu sumele care sunt în joc, trebuie să dăm toate aceste informații, deoarece fără acestea opinia publică după aceea poate să-și facă cu totul alte idei. Deci trebuie să se știe care este suma promisă inițial și câți bani se cheltuie încet încet. Deci dacă nu o facem, populiștii sunt cei care vor profita. Ei de multe ori vehiculează, bineînțeles, cifre complet uh, greșite sau uh, inventate, Acum, referitor la amendamente, eu voi prezenta câteva amendamente prin care cer promovarea vizibilității uh, succeselor uh, din politica de coeziune și să se facă deci această comunicare în diferitele etape ale proiectului. Și domnul Buda are dreptate când spune că în asistența tehnică trebuie să existe și uh, un fond stabilit special pentru comunicare. Însă, uh, Comisia trebuie să stabilească orientările, să organizeze și traininguri cu cei implicați, să arate cum se creează un site web, o pagină de Facebook, deci să existe un fir comun conducător în toate acestea și autoritățile de gestiune de asemenea ar putea să creeze și o bază de date ușor de interpretat cu toate proiectele aflate în curs, cu, cu cât de avansate sunt, să se pună fotografii, um, videouri, cu fotografii și imagini înainte și după. Asta fac și firmele private, de altfel, pentru promovare. De asemenea, e nevoie de o relație deosebită cu mass media, mai ales locală, să se povestească în ce constau proiectele respective, deci să existe o narrativă. Și de asemenea ar trebui să se uh, înființeze și un premiu, de exemplu anual, pentru cel mai bun proiect realizat. Închei spunându-vă că nu e vorba aici doar de a prezenta rezultatele în stil academic. Trebuie să fim concreți și să vedem care sunt proiectele realizate de la o regiune la alta, să vedem care e realitatea și de aia trebuie să acționăm, să evaluăm, de asemenea și modul în care acționează autoritățile locale. Și până la urmă, cei care trebuie să judece în legătură cu calitatea unui proiect sunt cetățenii. Vă mulțumesc. De la SR nu văd uh, un reprezentant. Doamna Klosovski. Vă mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc domnului Buda pentru proiectul de raport. În general, sunt de acord cu majoritatea propunerilor înaintate de raportor. E foarte adevărat. Conștientizarea în legătură cu rezultatele politicii de coeziune e diferită de la un stat membru la altul. De aceea trebuie făcute mai multe pentru a comunica și a ridica nivelul de conștientizare în legătură cu efectele pozitive sau beneficiile finanțării din cadrul politicii de coeziune. Efecte asupra vieții cetățenilor, dar și asupra economiei. De asemenea, o comparație între uh, rezultatele proiectelor uh, din fondurile uh, structurale sau de coeziune. Deci ar uh, trebui să eliminăm noi aici astfel de comparații. Multe din proiectele EFSI sunt investiții pe termen lung și au practic aceeași natură ca și proiectele de coeziune. Multe sunt proiecte care sprijină IMM-urile, ca și proiectele din politica de coeziune. Deci haideți să evităm comparația aici între EFSI și politica de coeziune. Super. Yeah, thank you. Uh, on behalf of, uh... Mulțumesc în numele grupului ALDE. Vrem și noi să mulțumim domnului Buda pentru proiectul de raport. Suntem de acord cu toții că creșterea vizibilității fondurilor SIF este foarte importantă. În general, nu trebuie să comunicăm despre Uniunea Europeană și despre politicile de coleziune ale Uniunii Europene ca despre două lucruri diferite. Trebuie însă să facem așa fel încât prin comunicarea noastră să uh, transpară mai bine eforturile pe care le depune Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Când comunici trebuie să ai odată un scop, dar trebuie să ai și un conținut și mai este nevoie și de audiență. Cum spunem noi în țările de jos, nu trebuie să vorbești doar ca să te afli în treabă. Acum câteva comentarii pe raport. Trebuie să distingem între două tipuri de comunicare. Odată informare în legătură cu oportunitățile de finanțare și în legătură cu accesibilitatea fondurilor pentru beneficiari și, doi, comunicarea rezultatelor politicii de coeziune pe înțelesul cetățenilor. Îmi lipsește puțin această distinție la în alianatul 18, acolo unde raportorul vorbește de traducerea în diferite limbi. Dar trebuie să, trebuie să răspundem mai întâi la o altă întrebare. Avem nevoie, are nevoie beneficiarul într-adevăr de aceste informații? Pentru că, pentru că trebuie să vedem care este audiența informației pe care vreau să o comunic. Deci aici, la 18, cred că trebuie ameliorat, ameliorat textul. La 19, se propune un, înființare unui grup cooperativ pentru comunicare pe eh, mai multe niveluri. Da, sunt de acord, dar atunci când este vorba de un program operațional în care sunt implicați la nivel instituțional eh, reprezentanți eh, și beneficiari de la diferite niveluri. Am și unele rezerve față de alinatul 24, care prevede un minim de asistență tehnică alocat obligatoriu comunicării. Nu cred că trebuie să impunem aici anumite reguli de cheltuire a bugetelor, de aceea un procentaj obligatoriu nu mi se pare oportun. Asistența tehnică, în primul rând, trebuie să ajute regiunile și autoritățile publice locale să implementeze politicile de coeziune. În același alinat, raportorul solicită stabilirea unui criteriu obligatoriu de selecție a proiectelor legat de calitatea activităților de comunicare. Nici aici nu pot fi de acord, băcate. Deci, eh, criteriul obligatoriu de selecție a proiectului trebuie să fie calitatea proiectelor și nu calitatea activităților de comunicare. Am și o întrebare la adresa eh, raportorului. La 26 solicită participarea beneficiarilor și părților uh, uh, vizate la uh, bugetarea proiectului. Aș dori să știu la ce nivel și-a imaginat raportul acest lucru sau cum, cum anume ar trebui să se, desfășoare, să se desfășoare acest lucru, pentru că îmi imaginez că pe de o parte există gestionarii proiectelor care vor să uh, gestioneze cât mai bine banul cheltuit, pe de altă parte există uh, beneficiarii care evident vor să obțină cât mai multe beneficii de pe urma proiectelor. Deci nu știu cum ar funcționa în practică acest uh, lucru. Apoi, alineatul 30, cred că aici trece de ceea ce de, de ceea ce consider eu că ar fi oportun în ce privește comunicarea, și anume se solicită inițiarea unei platforme de comunicare. Există deja un portal uh, web uh, cu informații, există deja platforme de informare. Haideți să nu duplicăm eforturile de uh, comunicare. Pentru că, până la urmă, și această comunicare propusă implică cheltuirea banului contribuabilului. Aș vrea să evităm duplicarea de eforturi cred că ar trebui să ne gândim la oportunitatea includerii în acestui raport a unei trimite privire, cu privire la uh, uh, ofițeri de legătură uh, și de comunicare din statele membre care uh, sunt facilitatori în procesul de comunicare în, dintre autoritățile de gestionare și, uh, și beneficiari. O să depun așadar câteva amendamente și împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră o să mă străduiesc să contribui la un uh, rezultat uh, excelent. Mulțumesc. Doamna Damato, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc colegului pentru raport, un raport care conține mai multe elemente interesante. Și sunt lucruri care nu se referă doar la politica de coeziune, ci la relația în general între UE și cetățeni și modul în care comunicăm despre ce se întâmplă. Prime, pornesc de la niște considerente generale. Bineînțeles că salutăm toate inițiativele prin care se va da importanța adecvată politicii de coeziune și prin care nu se dorește reducerea bugetului prevăzut. De asemenea, privim cu ochi buni orice schimb de bune practici, însă pentru a avea o adevărată credibilitate a păcii de coeziune, trebuie să punem în evidență atât practicile bune cât și cele greșite, după părerea mea. Nu trebuie să ne limităm doar la o simplă descriere a proiectelor. Trebuie să le permitem cetățenilor să verifice uh, în mod eficace care e plus valoarea uh, proiectelor respective și în anumite cazuri să vedem dacă proiectele respective nici măcar nu sunt utile pentru un anumit teritoriu. Deci trebuie să fim cât mai transparenți. Recunosc că uneori autoritățile naționale, mai ales înainte de alegeri, uh, spun că politica de coeziune e un țap uh, ispășitor. Deci de multe ori spun că uite câți bani se aruncă de la Bruxelles prin politica de coeziune. Da, se întâmplă asta. Știm că acum uh, avem un nou cadru uh, bugetar care a început cu greu și că deja trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla după 2020. De aceea e nevoie de informații corecte, să vedem ce n-a funcționat cum trebuie, cum s-a făcut implementarea la nivel național și regional. E important. Le datorăm asta cetățenilor și nu doar pentru a face propagandă împotriva euroscepticilor. De la începutul mandatului, mișcarea mea 5 stele s-a distins prin poziția sa eurocritică, aș spune eu. Mi se pare absurd și nechipzuit să apărăm uh, uh, guvernanța europeană pur și simplu din start. De asemenea, ni se pare absurd să vorbim despre distrugerea Uniunii Europene. Asta fac xenofobii și uh, euroscepticii care, iată, vin cu fantomele uh, trecutului. Noi facem critică, însă o facem în mod pozitiv. Deci noi vrem să existe transparență în toate politicile europene, iar în ceea ce privește politica de coeziune, dragi colegi, care sunteți aici și ați rămas aici, a fost o zi lungă de muncă. Deci trei elemente, trei teme. În primul rând, articolul 23 privind macrocondiționalitatea economică, reformele structurale uh, finanțate cu bani de la politica de coeziune, includerea cofinanțării în calculul deficitului din pactul de creștere și stabilitate Aici, dacă nu schimbăm lucrurile, euroscepticismul va crește și mi se pare util să facem. Colegul vorbea despre guvernanța participativă. Da, e important să includem și să ținem mult mai cont de principiile de parteneriat. Și, bineînțeles, îi vom transmite, domnule raportor, contribuția noastră. Vă mulțumesc. Acum Comisia va lua cuvântul. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Um, Mulțumesc. Comisia salută raportul Buda. Considerăm că conține multe sugestii foarte pertinente uh, și obiectivul nostru este același, anume de a crește vizibilitatea politicii de coeziune. Cam o treime din cetățenii europeni uh, cunosc uh, politicile de dezvoltare regională dar există foarte multe țări um, beneficiari, beneficiare, de pildă, beneficiarii neți, uh, cum ar fi Polonia sau uh, statele Baltice, Republica Cehă, Ungaria, unde uh, gradul de cunoștință și de conștientizare a existenței acestui, acestor programe este mult mai mare, de mult peste 50%. dintre aceia care știu despre, au cunoștință despre aceste uh, proiecte și politici, trei sferturi au opinie pozitivă. Deci, iată, avem aici uh, o, o masă de oameni uh, asupra cărora deja există un impact pozitiv și vrem să extindem acest impact. Comisia deja colaborează cu unii colegi din uh, statele membre, din uh, diferite instituții și încercăm să, uh, prin întâlniri regulate de mai multe ori pe an, să împărtășim exemple de bune practici. Împreună încercăm să elaborăm și aspecte de legate de tehnicile de comunicare raportul domnului Buda ne îndeamnă să ne intensificăm această uh, activitate. Uh, în raport uh, se face trimitere la o solicitare la adresa Comisiei de a elabora un plan de acțiune sau de activități. Pot să vă spun că am notat această recomandare și știu că cabinetul domnului comisar Crețu lucrează la o comunicare uh, pe această temă. Deci uh, vom uh, colabora foarte mult și foarte strâns cu dumneavoastră în 2017 pe această temă. Mulțumesc. Și acum raportorul. Da, mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor pentru că mi-a fost de un real folos în a continua, să spun așa, abordarea acestui, acestui raport extrem de important. A spus colega Giufrida că da, este păcat că, din păcate, foarte multe lucruri se întâmplă în Europa, foarte multe lucruri bune și cetățenii nu știu aceste lucruri. În același timp, ceilalți uh, colegi uh, raportori au subliniat, mă rog, s-au abordat sau s-au întrebat de ce este nevoie neapărat să punem un buget uh, un procent pentru ceea ce înseamnă publicitatea sau vizibilitatea. Păi tocmai că este nevoie de acest procent să fie impus în cadrul proiectelor, pentru că observăm că ceea ce este astăzi nu este suficient. De aceea am venit cu această propunere. Sigur, putem să discutăm care va fi, uh, mă rog, procentul pe care să-l punem și această chestiune să fie inclusiv o chestiune de um, apreciere a proiectului până la urmă și uh, declararea sau nu câștigător a unui proiect care pune bani mai mult sau mai puțin pentru uh, publicitate. Vreau să, să mă opresc asupra unei chestiuni pe care am avut-o în vedere când am uh, inițiat acest, acest uh, raport legat de guvern sau de participarea bugetă, de bugetarea participativă, adică de implicarea cetățeanului în ceea ce înseamnă aceste proiecte care se fac din fonduri europene. Stimați colegii, uh, vin dintr-un oraș care are, să spun așa, norocul să beneficieze um, de un primar care vine după trei patru ani uh, din funcția de prim-ministru și care, la fie, în fiecare an, la fiecare buget pe care îl are, consultă cetățenii cu privire la prioritățile pe care ei le stabilesc pentru autoritatea publică locală, care poate să fie locală, regională sau de altă natură, să se poate replica pe orice palier. Duc în fața cetățeanului îi spun care, care îmi este bugetul, îi spun care sunt obiectivele pe care eu vreau să le fac de la 1 până la 10 și tu, cetățean, în cadrul acestei proceduri vii și îmi spui vreau să-l fac pe proiectul numărul, sau cel care este de la punctul numărul 5, de la numărul 6 ori de la numărul 7. El îmi stabilește mie prioritățile. Nu eu, autoritate publică. Eu mă duc doar să-i spun câți bani am, ce pot să fac și el îmi spune faci asta. Pentru că atunci îl responsabilizezi pe acel cetățean legat de ceea ce se întâmplă acolo unde trăiește el, da? Și nu va putea să spună, și pe de altă parte asigur și vizibilitatea a ceea ce fac eu, pentru că nu va putea să spună niciodată, uh, ce spunea colega la Cică stele, domnule, când în campanie electorală, Nu, când mă duc în campanie electorală, dacă mă va întreba, voi spune, am făcut ceea ce mi-ai spus tu, în ace- mă rog, uh, la întâlnirile pe care le-am avut. Sigur, marea dificultate este legată de modalitățile concrete, cum ajung eu să-l fac să vină la astfel de dezbateri, să înțelească astfel de priorități. Dar vă spun că în orașul unde trăiesc eu, Cluj-Napoca, un oraș cu 350.000 de locuitori, se întâmplă acest lucru, se întâmplă și în alte orașe mari, în San Francisco, de exemplu, da? la Berlin, de asemenea, și eu cred că trebuie să tindem spre o astfel de abordare, să întrebăm cetățeanul ce vrei să faci, da? pentru că atunci, automat, eu cobor din sfera mea înaltă de politician, indiferent ce poziție am, și mă duc și îl întreb pe el și el îmi stabilește care sunt nevoile, pentru că nimeni nu știe mai bine nevoile lui decât cel care trăiește în acea, în acea zonă. Mulțumesc. Sigur, uh, este un moment. Uh, aștept răbdare uh, amendamentele dumneavoastră, pentru că sunt uh, dispus și cred că cu toții ne dorim să venim cu un raport da, care să își atingă până la urmă obiectivele de a face vizibilă politica de coeziune. Mulțumesc. Bine. Uh foarte bine. Nu mai sunt alte intervenții. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dosłownie jedno... Mulțumesc, um, domnule președinte. Doar o singură frază, dacă îmi permiteți, la sfârșitul acestei dezbateri. Vreau să-i mulțumesc domnului Buda pentru documentul pe care ni l-a supus atenție. Ceea ce Uh, s-a discutat aici este foarte important. Deci comunicarea și promovarea activă a politicii de coeziune, uh, discuția, prezentările făcute pentru cetățeni sunt toate elemente foarte valoroase. Aș uh, scoate în evidență însă două aspecte din această dezbatere. Trebuie să existe și trebuie să găsim un echilibru în aceste activități de promovare și de comunicare externă. De pildă, în Regatul Unit, într-adevăr, există foarte puțini oameni conștienți de uh, impactul politicii de, uh, de coeziune uh, în țara lor. Câtă vreme în Polonia, de pildă, uh, numărul oamenilor care știu despre politicile coeziune sunt, uh, numărul este mult mai mare. Asta nu înseamnă însă că acolo unde oamenii știu despre aceste proiecte de uh, uh coeziune și fonduri structurale, acolo situația ar fi mai bună. Deci uh, comunicarea trebuie să fie uh, foarte uh, uh scrupulos elaborată astfel încât să nu dăm aplamora populiștilor. În același timp trebuie să fie o comunicare eficace euro, entuziasmul în Uniunea Europeană nu poate fi, pe de altă parte, legat numai de factorul bani. Trebuie să le oferim mai mult cetățenilor dacă vrem să le câștigăm încrederea și inimile. Pentru că ceea ce facem noi, până la urmă, este un experiment. Uniunea Europeană în continuare este un organism în dezvoltare, în evoluție, este un, este un experiment uh, politic important. Și dacă îmi permiteți să închei pe o notă termonasă, pe, personală, uh, eu mi-aș dori să putem înlătura dogmele de până acum care au fost legate de implementarea politicilor eh, de coeziune. Putem fi mai buni și trebuie să devenim mai buni în ce privește politica de coeziune. Și, ehm, și eh, trebuie să ne descotrosim odată de mentalitatea asta care nu face altceva decât să împartă logo cu steagul Europei, cești cu steagul Europei și baticul cu steagul Europei. Nu, haideți să vedem uh, Eh, la modul concret ce se întâmplă, să analizăm eh, în stradă ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă la noi aici în Parlamentul European. Până la urmă și aceste gadgeturi pe care le tot împărțim și astea le producem de undeva, nu? Bun, deci eh, nu știu dacă știți, există state membre în care există linie de orientare, ghiduri pentru comunicarea și promovarea proiectelor uh, structurale. Și beneficiarului se spune foarte clar, trebuie să pui o pancartă de dimensiunea X ori Y în fața șantierului sau proiectului tău. Chiar în unele reglementări apare și o, o specificare a, uh, corpului de literă. Uh, deci îți ia toată plăcerea de la Uniunea Europeană dacă continuăm așa. Mulțumesc! Dragi colegi, după cum știți, votul va avea loc în mai. 28 martie la prânz, termenul pentru înaintarea de amendamente. După cum știți, aseară am primit uh, deciziile coordonatorilor. Dacă nu aveți observații, le considerăm ca fiind aprobate. De acord? Bine. Deci putem încheia ședința. Mai sunt alte chestiuni despre care vreți să discutați? Nu? Bine, se încheie ședința. Vă mulțumesc!